Dear colleagues, I would like to start the meeting. Dragi colegi, haideți să începem reuniunea. Ar fi foarte bine dacă ați putea să luați loc. Primul punct pe ordinea de zi este avertizarea mea că această reuniune e transmisă pe internet. În al doilea rând aș vrea să adoptăm ordinea de zi. Ordinea de zi va fost transmisă săptămâna trecută. Domnul vicepreședinte al Comisiei, Jdehovski, ne-a cerut să introducem un schimb de opinii privind amendamentele pe proiectul lui de aviz, raportul din proprie inițiativă privind programul Europa pentru cetățeni și propunem să purtăm această discuție înainte de voturi. Nu știu dacă vom avea timp, dar uh, în caz că avem timp, vom face, cum a zis domnul Iaștovski, altfel nu. O să facem tot ce putem ca să avem timp înainte de voturi. Dacă nu aveți obiecții, vă rog să uh, considerăm că ordinea de zi este aprobată, astfel modificată. Deci, cu introducerea schimbului de opinii pe avizul domnului Iaștovski. Aș mai dori să vă informez că la punctul 2 de pe ordinea de zi, comunicările președintelui, vreau să-i atrag atenția domnului Schöpflin, raportorul nostru pe bugetul pe 2017. Am fost anunțați că aproape tot a mers bine, așadar avizul privind bugetul pe 2017 pregătit de AFCO și anume modificări la, la politica de comunicare, la programele pentru cetățeni, la inițiativa cetățenească și la proiectul pilot privind noi tehnologii, uh, s-a acceptat ce doream, toate acestea au fost incluse într-un compromis pregătit de Comisia pentru Bugete. Așadar, aici intră cele patru amendamente din partea comisiei noastre. Unul nu a fost acceptat. Este vorba de procedura referitoare la proiectul pilot privind democrația electronică, e-democracy. La acest proiect acest proiect nu a fost acceptat, deci unul din cinci amendamente. Cred că raportorul poate să uh, se mândrească cu acest rezultat pozitiv pentru AFCO. A doua comunicare ține de misiunea în Polonia, o misiune nefericită, pentru că de mult timp tot schimbăm uh, date posibile cu uh, Parlamentul polonez și până la urmă în datele propuse de Parlamentul polonez sunt doar doi membri care vor să meargă. Deci trebuie să anulăm această delegație pentru că nu este întrunit quorumul. Așadar, vă anunț că nu va exista posibilitatea de a merge în Polonia în aceste condiții. Acestea sunt uh, comunicările mele și doresc să vă mai informez că vom avea o vizită din partea Comisiei Poloneze din uh, Camera Inferioară a Parlamentului, Comisia de Afaceri Europene din acea Camera a Parlamentului Polonez va veni la Bruxelles într-o vizită de studiu la invitația Comisiei Europene. Aceasta va avea loc între 7 și 9 noiembrie și doresc să vină și la Parlamentul European. Și deci uh, ar dori să se întâlnească cu reprezentanții ai Comisiei AFCO. Suntem uh, acum uh, pe cale de a organiza această vizită și sper să iasă bine și să ne putem vedea aici, dat fiindcă noi nu mergem în Polonia. Colegii din Polonia propun date pentru sfârșitul lunii ianuarie, dar noi nu putem încă să luăm o decizie pentru perioada aceea. La punctul 3 am câteva comunicări referitoare la recomandările coordonatorilor privind moțiunile de rezoluție în conformitate cu articolul 133 și coordonatorii au decis să nu continue în niciun fel următoarele moțiuni. Colegii sunt la curent? Veți fi informați Mă scuzați, dar nu cred că așa trebuie să lucrăm. Nu cred că e cazul să citesc eu uh, aceste rezoluții în legătură cu care coordonatorii au uh, decis să nu ia niciun fel de măsură. Una dintre ele se referă la utilizarea limbii franceze în instituțiile Uniunii Europene. Am considerat că nu ține de sfera noastră de competențe. A doua se referă la refuzul de a accepta ca limba turcă să fie limba oficială a Uniunii Europene. Există o rezoluție în acest sens, nu este cazul să luăm din nou poziție și nici nu ține de competența noastră. În ceea ce privește procedurile lansate de Comisia pentru Reformă Constituțională din Polonia, AFCO nu va interveni, cel puțin nu acum, rolul nostru intervine într-o altă fază a procedurii. Actualmente AFCO nu are niciun rol de jucat. Apoi, o moțiune privind necesitatea de a reforma Uniunea Europeană. Am avut un raport pe această temă, ba chiar două și deci subiectul poate fi inclus în uh, dezbaterea pe rapoartele brok și Verhofstadt. Colegii care doresc să continue au uh, șansa să o facă. Domnul Șöpflin. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună dimineața. În ceea ce privește cadrul, cred că e corect că nu dorim să intervenim în niciun fel în situația din Polonia, însă acest subiect n-a fost discutat niciodată la comisia noastră. Și datează de acum doi ani și jumătate, cred că ar fi momentul să purtăm o dezbatere. Nu știu când va putea veni domnul vicepreședinte Timmermans, dar cred că sunt uh, probleme aici care ar trebui discutate. Doamna președinte, nu vreau să deschid dezbaterea, dar uh, dacă doriți o să pun acest punct pe ordinea de zi a coordonatorilor. Mulțumesc, alte comentarii nu mai sunt. Haideți să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Aici trebuie să vă informez uh, care este situația procesului legat de Brexit în Parlament și care va fi rolul uh, AFCO în lumina deciziilor recente ale conferinței președinților și, de asemenea, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu Guy Verhofstadt și cu uh, președinții în conferința președinților. Nu s-a schimbat nimic. Vreau să vă amintesc că conferința președinților a luat uh, o decizie ca Parlamentul European să fie implicat în diferitele faze ale procesului. Se prevăd trei uh, faze. În primul rând, perioada din a, dintre referendum și momentul în care premierul britanic va declanșa articolul 50 din tratat a doua fază este faza negocierilor și a treia fază foarte importantă pentru Parlament va fi uh, momentul când vom acorda sau nu avizul nostru pentru această decizie. Persoana care va reprezenta Parlamentul uh, în afara instituției va fi domnul Verhofstadt, îi putem spune negociator sau reprezentant al Parlamentului European. și acest uh, proces uh, va fi tratat de nivelul politic, conferința președinților, unde se întrunesc liderii politici și comisii. Comisiile vor fi reprezentate individual pe chestiuni sectoriale, însă în conferința președinților noi vom fi invitați automat ori de câte ori Brexit va fi pe ordinea de zi a acestui for. Și doresc să vă mai uh, informez și că avem și conferința președinților de comisii și domnul Buzek este și el în permanență invitat la uh, conferința președinților. Așadar vom avea posibilitatea de a ne exprima uh, pe două glasuri uh, cu privire la Brexit. Sperăm să fim de acord cu conferința președinților de comisii să aibă o poziție similară cu AFCO. În prima etapă, comisiile vor pregăti o listă de dosare care riscă să fie afectate de procesul Brexit, după părerea diferitelor comisii. În a doua etapă vom primi informațiile din partea lui Guy Verhofstadt, care va fi implicat în proces. Modalitatea de lucru va depinde de el și de președintele Schulz. Noi considerăm că dacă trebuie să ne dăm a... este normal să fim informați în permanență în legătură cu ce se întâmplă și Guy Verhofstadt cred că dorește să ne uh, țină la curent. Dacă dorește să ne dea mai multe detalii, desigur că o va face. Și în uh, a doua etapă el va uh, raporta în fața conferinței președinților și în fața președ uh, conferinței președinților de comisii și probabil că va veni și la comisiile individuale și cred că AFCO nu va fi uh, exclusă din proces. Chiar Guy Verhofstadt și-a luat uh, angajamentul în repetate rânduri să uh, implice comisia noastră în mod adecvat în acest proces și în a treia fază, noi va trebui să pregătim uh, rezoluția de aviz și va trebui să lucrăm cu toate, uh, toate comisiile. Și cred că va depinde și de dumneavoastră să începem această cooperare în fazele uh, anterioare, pentru că cu siguranță celelalte comisii vor pregăti avize și va trebui să găsim uh, o majoritate cât mai largă pentru a acorda avizul nostru în plenară. Ca să ajungem în această fază, trebuie să fim uh, Însă, sigur că vom avea un, uh, un uh, acord cât mai larg și va fi important să ne implicăm cu toții, pentru că sunt uh, sensi, diferite sensibilități în cele 27-28 de părți implicate. Așadar, e important uh, să fie implicată comisia noastră și toate celelalte comisii, ca să fim siguri că facem uh, ce e mai bine. Cred că asta e tot ce am de zis deocamdată. Lucrăm uh, acum la lista de persoane implicate. Probabil că vor fi doar experți momentan, dacă vrem să organizăm reuniuni publice. Este greu să stabilim uh, un rol uh, instituțional al unei persoane momentan, pentru că um, nimeni nu vrea să facă declarații care se poată fi folosite apoi de presă. De aceea, grupul nostru de lucru e important și posibilitatea de a avea reuniuni cu ușile închise, de asemenea. So I, I... Cred că acum putem deschide dezbaterea dacă doriți uh, să abordăm acest proces în sine. Cred că în acest moment uh, cu toții acționăm într-un uh, mediu de nesiguranță, nu completă, dar mare. Și cred că e important să profit de ocazie ca să vă atrag atenția asupra faptului că din când în când primim invitații de la diferiți actori care vor să se întâlnească cu președintele AFCO și deci m-am întâlnit cu premierul din Irlanda de Nord, cu reprezentanți ai uh, adunării uh, parlamentare dintr-una din regiunile din Irlanda de Nord și m-am întâlnit și cu un grup de reprezentanți din Scoția Ministrul Externe și ministrul special pentru Brexit, cred că așa se numește, și de asemenea ministrul pentru uh, administrația scoțiană, deci reprezentantul pentru Brexit, împreună cu un grup de experți. Am primit invitații de la toate aceste grupuri și mă voi întâlni cu ei în viitor. Probabil că și dumneavoastră aveți diferite întâlniri pe aceste subiecte programate. Deci e important să fim cât mai responsabili în acest proces. Haideți să deschidem dezbaterea. Iolainen. Yeah, Mulțumesc, doamnă președinte. Ähm, der Ausstieg eines Mitgliedslands betrifft Ieșirea unui stat membru din Uniunea Europeană vizează direct instituția aceasta, Parlamentul. Este vizat pe deplin și consecințele se vor simți la toate comisiile, cel mai probabil. Nu știm încă ce fel de Brexit uh, se va produce. Dacă ne uităm la discursul uh, premierului britanic uh, de la conferința Partidului Conservator, auzim că e vorba de un hard Brexit, deci de o ieșire completă din UE, o ieșire completă din piața internă. Nu știu dacă e decizia finală sau dacă a fost doar o tactică prezentată la conferința partidului, dar există forțe în Londra care doresc așa ceva vor să transforme Regatul Unit într-un stat membru OMC obișnuit, cu care va trebui să încheiem atunci un acord de liber schimb. Cred că structura prezentată de dumneavoastră privind participarea Parlamentului e bine făcută. Avem un responsabil, Giefer Hofstadt, care va întreține contactele cu Comisia. Desigur că președinții de grupuri trebuie să fie informați, în primul rând, apoi și comisiile, evident, și ajungem acum la punctul cel mai important, și anume că AFCO va fi comisia care va conduce uh, poziția Parlamentului și negocierile de Brexit din partea Parlamentului. În scrisoare spuneți că uh, trebuie să avem o uh, analiză exhaustivă a consecințelor ieșirii Regatului Unit din UE și deci uh, Departamentul de Politici ar trebui să prezinte o expertiză, un studiu în acest sens. Vreau să vă întreb dacă s-a început deja lucrul la acest studiu, pentru că mulți dintre noi uh, vor sau nu vor acest studiu, sau vor sau nu vor Brexitul, însă în orice caz consecințele acestei ieșiri din UE merg foarte adânc și vizează toate regulile noastre și ar fi important să primim deci acest studiu de la Policy Department. Vă rog să-mi spuneți când se va face. Anybody else? Mai vrea cineva să intervină? George. Nu, îmi pare rău. Nu vedem bine lista. Nu știm cine urmează exact. Da, tu și după aceea Elmar Brock. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că acest proces în trei etape pe care l-ați descris poate funcționa. Mă gândesc că nivelul minim de influență va fi în a doua etapă, pentru că atunci vor avea loc discuțiile, dar cred că în prima etapă Există o serie de informații pe care le vom primi și care trebuie să fie cât mai diverse posibil. Sunt în totalitate de acord cu ideea de a avea experți și reuniuni în camera și trebuie să găsim o metodă de a transmite mesajul către cealaltă parte, către Regatul Unic, că e în avantajul lor să colaboreze cu Parlamentul. Așa vor înțelege că Parlamentul va avea un rol de jucat în procedura finală. Nu cred că deocamdată au înțeles acest lucru dacă ne luăm după presa din Regatul Unit. Deci cred că ăsta este un mesaj care trebuie transmis. Și cred că atunci când discutăm aceste chestiuni, trebuie să ne gândim și la care sunt chestiunile tipic britanice și care să aibă impact asupra celor 27 de membri. Adică să facem o diferențiere pe durata întregii discuții. Sunt de acord că raportul experților trebuie să fie bine elaborat, situația va fi una care va evalua foarte repede și poate că ceva ce pare important în noiembrie anul acesta nu va mai fi important în februarie anul viitor, de exemplu. Prin urmare, la nivel de experți, implicarea trebuie să fie una constantă, continuă. Mulțumesc! Elmar Proc acum. do that. everything is Ok, thank you. So I, Barbara... Bun, mulțumesc, Barbara Spinelli. Grazie. Pre... Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu sunt de acord cu ideea aceasta de a invita cât mai mulți experți care să ne arate care este cadrul clar în care se situează discuțiile. Acestea fiind spuse, sunt și pentru organizarea mai multor reuniuni în camera pe acest subiect. De ce spun asta? Pentru că, după părerea mea, când vorbim despre hard Brexit, trebuie să fim foarte precauți. În ceea ce privește poziția Regatului Unit față de Brexit, după părerea mea, există persoane care vor și să obțină ceva, dar nici să nu dea nimic. Vor un lucru și contrarul său, practic. Ar fi un proverb în italiană care spune că vrei să ai și sticla plină și nevasta beată. Practic, vor să facă parte din spațiul economic european, din piața unică, dar în același timp nu acceptă regulile acestei piețe unice sau a spațiului economic. Deci vor practic să iasă și în același timp să aibă drept de veto asupra deciziilor luate de Uniunea Europeană în domeniul apărării. Asta rezultă din poziția pe care o au cu privire la hotărârile europene în, pe subiect european. Deci e absurd să vedem că vor hard Brexit și în același timp să aibă un drept de veto în ceea ce privește apărarea. au poziții efectiv contradictorii și cred că din acest punct de vedere experții vor fi destul de utili. Și de fiecare dată când vorbim despre Scoția, despre Irlanda de Nord, despre Gibraltar, pentru că cu Gibraltarul există probleme și cu Spania, își ne dau niște informații foarte utile. Deci da, pentru genul acesta de reuniuni specializate. Mulțumesc, spune doamna președintă fără microfon. Thank you, Madam Chair. Um, can I just raise a... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mă refer la câteva dintre afirmațiile dumneavoastră de azi dimineață și ale domnului Leinen. Domnule Leinen, Brexitul Uh, este bine abordat în, uh, în presă. Regatul Unit n-a votat hard sau clean break, Brexit. Tot ce au votat este să iasă de sub controlul Bruxelului. Și aș vrea ca în loc să folosim termenul hard sau soft în ceea ce privește Brexitul, să folosim termenul clean. Și cred că asta ar fi extrem de sănătos. Puteți râde, domnule Brock, dar e un lucru foarte simplu. Noi am votat acest clean Brexit, nu hard sau soft. Și un alt aspect uh, la care vreau să mă refer este faptul că guvernele descentralizate uh, sunt descentralizate la diferite niveluri și dacă le abordăm pe toate în aceeași uh, manieră, va fi foarte dificil și, de altfel, cred că va fi imposibil să facem acest lucru Părerea mea este că noi suntem votați aici în Parlament pentru a reprezenta regiunile din care venim și noi trebuie să hotărâm ce se întâmplă. Prin urmare, doamnă președinte, dacă veți merge aceste la, la aceste întâlniri și înțeleg că aveți acest drept, am vrea să avem și noi informații cu privire la ce se discută, astfel încât să ne asigurăm că discuțiile sunt deschise și transparente, dat fiindcă țara Galilor a votat să iasă și Scoția au votat să rămână, la fel și Irlanda de Nord, tot să rămână, deci evident interesele sunt diferite. Mulțumesc, spune doamna președinte. Vreau doar să vă informez că acele reuniuni care se au loc la nivelul comisiei sunt prin definiție deschise, sunt transmise pe internet, toată lumea poate să participe dar există și reuniuni pe care le putem convoca noi și am hotărât că grupul nostru de lucru, care a fost înființat uh, cu câteva luni în urmă, va avea reuniuni în camera. Avem dreptul la asta și în acest caz regulile care se aplică sunt diferite. Dar hotărârea nu este a președintelui, a fost uh, hotărârea sistemului nostru intern și anume coordonatorii tuturor grupurilor politice sunt cei care au luat această uh, hotărâre împreună cu președintele. Și așa vom lucra pe subiectele respective. Dar nu este exclus ca pe lângă reuniunile total deschise să avem dreptul și îl vom folosi acest drept să organizăm și reuniuni în camera. Martina Anderson acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Încă de la început vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați întâlnit cu McGuinness și cu grupul de la regiunile de frontieră care au venit aici pentru a-și exprima preocupările. Și mă întreb dacă votul ar fi fost să rămânem. Am fi numit acest proces Clean Remain pentru că nimic nu este clean, nimic nu este curat în ceea ce privește Brexitul și impactul acestuia asupra Irlandei și Irlandei de Nord. Și comisia aceasta, Comisia pentru Afaceri Constituționale, ar trebui să cel puțin asta este părerea mea, ar trebui să ia notă de faptul că noi am avut un acord, Good Friday, care încă este în vigoare în Irlanda. Am avut două referendumuri, unul în nordul Irlandei și altul în sudul Irlandei și votul a fost în mare măsură pentru și ca urmare avem propriul sistem judiciar avem un aranjament uh, special în ceea ce privește Parlamentul. Uh, acest lucru a fost recunoscut la nivelul ONU și anume există două state membre care sunt co-garantoare acestui acord. Referendumul făcut în Regatul Unit de a părăsi uh, Uniunea Europeană n-a fost altceva decât un referendum cu, cu, cu rezultat consultativ. Și aș vrea să aveți în vedere faptul că în acordul Good Friday se regăsește principiul consimțământului. Se spunea foarte clar și a și fost votat că nu vor exista modificări la nivelul situației din Irlanda de Nord fără consimțământul majorității populației. Oamenii din Irlanda de Nord nu și-au dat acordul, consimțământul față de această mare schimbare constituțională care se va produce în Irlanda. cea mai mare de când Irlanda a fost divizată și de aceea este important ca dumneavoastră în calitate de președinte și această comisie să discute cu cei care reprezintă miniștrii aleși a Irlandei de Nord care încearcă să gestioneze preocupările care există, temerile și nu doar asta. Există grupuri care se opun procesului de pace și politic și consideră că acest lucru ai putea să, um, să-i alimenteze și să ne aducă în situația de, la care, de care am încercat să scăpăm. Nu putem fi doar observatori. Avem un guvern britanic, o administrație a conservatorilor care ne spun că administrațiile descentralizate vor fi incluse. Avem un cabinet pentru Brexit. Aceste administrații sunt incluse, chiar dacă acum sunt doar subgrupuri ale cabinetului care se ocupă de Brexit, nu, nu vor fi incluse. Nici măcar uh, secretarii de stat nu sunt incluși în acest subcabinet. Și nici primii miniștri din regiune. Prin urmare, toate aceste lucruri ne fac să fim foarte preocupați pentru că un hard Brexit înseamnă probleme, uh, probleme în calea procesului de pace în care uh, Uniunea Europeană s-a implicat la nivelurile 1, 2, 3 și 4. Și dumneavoastră ați creat un grup de lucru pentru a ajuta noua administrație din Nord Uh, să facă față birocrației de aici, din Europa. Și am apreciat foarte mult rolul acestui grup de lucru. Prin urmare, Acestea sunt chestiuni care trebuie să fie abordate de comisia noastră pentru că un referendum cu rol consultativ pare să fie implementat și să aibă impact asupra tuturor regiunilor și nimic nu este curat, clean, în ceea ce privește impactul asupra Irlandei, fie că vorbim de nord sau de sud. Vă mulțumesc și o să vă păstrez la curent cu privire la implicațiile pentru Irlanda, nordul Irlandei, pentru grupurile și organizațiilor care ne abordează cu sutele, pentru că sunt foarte preocupate cu privire la ce se întâmplă în sectoarele lor și cu privire la ce s-ar putea întâmpla și celorlalte țări. Nu ne putem implica în uh, stricarea acestui proces de pace politic. Și de aceea vă rog să nu rămânem tăcuți. Mulțumesc, Richard Corbett. Mulțumesc. Cred că intervențiile anterioare, cele două dinaintea mea, uh, au ilustrat foarte clar că subiectul acesta al Brexitului este foarte aprins dezbătut în Regatul Unit și în Irlanda de Nord, din motive foarte clare. Există multe consecințe, repercursiuni care n-au fost uh, prezentate în mod corect înainte de referendum. Există multe chestiuni care trebuie să fie discutate și există și alegeri care trebuie să fie făcute. Sigur că putem spune vrem un Brexit curat, însă motivul pentru care au apărut aceste expresii hard Brexit, soft Brexit, este că uh, sunt alegeri care pot fi făcute, să rămânem sau să ieșim în totalitate din, de pe piața unică, să facem parte sau nu din aceste agenții de cooperare. Discuția asta are loc în Regatul Unit ca și cum restul Europei va fi de acord cu ce hotărâm noi, ceea ce nu este cazul. Prin urmare, discuțiile sunt destul de intense și cred că nu se vor opri aici. Una dintre aceste discuții este cea pe care tocmai o avem noi acum cu prezentarea făcută de dumneavoastră, domnul președinte Rezerva aceasta, examinarea aceasta parlamentară. În Regatul Unit, guvernul și-a anunțat intenția de a folosi articolul 50 și negocierile pentru pentru a hotărâ care e poziția pe care o vor adopta în negocieri, fără să se vorbească deloc de parlamentele naționale lucru care a fost contestat în instanță. În instanță există un caz, încă așteptăm să se pronunță hotărârea care spune că guvernul nu are dreptul să uh, ceară aplicarea articolului 50 doar pe baza acelui referendum care a avut un rol pur consultativ uh, și că e nevoie de un vot și posibilă și legislație în acest sens în Parlament, dacă se hotărăște că așa stau lucrurile în instanță. Și asta va avea un impact deja la nivelul calendarului. Există contestații și în Parlament și acum Parlamentul recunoaște că cel puțin ar trebui să existe ceea ce se numește examinare parlamentară înainte de a solicita aplicarea articolului 50, dar nu se vorbește despre un vot. S-a spus doar că va exista un vot cu privire la rezultatul final. La finele proiectului de negociere, când se ajunge la un acord și dacă se respinge acel acord, nu va mai exista nicio negociere și ieșim după doi ani într-un haos total. Mulți dintre parlamentele naționale consideră că această soluție este absolut nemulțumitoare ieri m-am întâlnit cu membri importanți ai Camerei Comunelor care mi-au spus că ei doresc două lucruri. Același nivel de informații pe care îl avem și în Parlamentul European. E bine să vezi că parlamentele naționale ne iau pe noi drept exemplu. Pare rău că asta se întâmplă în acest context. Și în al doilea rând, doresc să le transmitem cât mai multe informații posibile în ceea ce privește negocierile acestea între guverne, negocierile cu Comisia Europeană, pentru că acest lucru are impact asupra cetățenilor pe care îi reprezentăm și e absolut normal să insistăm să existe transparență la toate nivelurile acestui proces. Mai sunt încă multe lucruri de făcut. Dezbaterea, cum am spus, continuă să fie foarte intensă în Regatul Unit și în Irlanda de Nord pentru a ști încotro ne îndreptăm. Prin urmare, subiectul e departe de a fi tranșat. Mulțumesc! Domnului Azdovski și George, apoi. Aș vrea, domnule Corbert, să vă pun o întrebare. Care vor fi consecințele acestei decizii? cu privire la situația, la statutul acestui referendum. Consecințe concrete, care vor fi ele? Ați spus că instanța poate să se pronunțe și să ceară o validare din partea Parlamentului. Care vor fi consecințele? Mai târziu dăm colegul pentru, cuvântul colegului pentru răspuns, George. Da, mulțumesc. Am și o întrebare către James s-a referit la sintagma clean Brexit. Bun, e o sintagmă. Dar care ar fi opusul? Adică ce, un fel de dirty Brexit sau cum? Um, Brexit contaminat? Brexit... Ce fel de sintagmă am putea utiliza? Doamna președinte, da, bun, mulțumesc. Înainte să cer colegilor să răspundă eventual dacă doresc, mai sunt și alte întrebări? Nu mai sunt alte întrebări? Vă rog. Da, eu am pus o întrebare. Urmează răspunsul? Într-adevăr, este... S-a pus problema ce înseamnă clean Brexit. Nu știu nici eu ce înseamnă așa ceva. Și după ce am ascultat intervențiile, Cred că trebuie să ne preocupăm amândoi eh, de cele două regiuni din Regatul Unit care vor să rămână în eh, Uniunea Europeană. Iar eh, premierul scoțian a arătat de multe ori ce soluție găsește. Și cred că n-ar trebui să ne preocupe atât de mult ieșirea Marii Britanii cât intrarea Scoției în Uniunea Europeană. Doamnă președinte? doamnă președinte. Spuneam că ar trebui să acordăm atenție celor două regiuni din Marea Britanie care doresc să rămână în Uniunea Europeană. Mă refer la Irlanda de Nord și uh, la problematica aferentă, la tot ce s-ar întâmpla dacă Anglia ar ieși și, desigur, la Scoția, Cunoaștem uh, declarațiile premierei, și anume că Scoția dorește din toată inima să rămână în Uniunea Europeană. Și deci la comisia noastră ar trebui să abordăm uh, problema practică a acestei proceduri. Ce se întâmplă dacă o regiune dintr-un stat membru dorește să rămână în Uniunea Europeană, în timp ce statul membru respectiv vrea să iasă din Uniunea Europeană, pentru că această constelație nu s-a mai produs până acum. Aș da, de fapt avem trei cazuri destul de precare. Uh, so we will start now with, uh... Bun. Și acum, eventual, să începem cu răspunsurile. Richard. Da, în ceea ce privește uh, procedura în instanță, provocarea cu care se confruntă uh, instanța este să spună guvernului că la un moment dat nu va fi măsură eventual să uh, acționeze uh, articolul 50 fără să aibă un vot prealabil în Parlament sau eventual chiar să fie nevoie de legislație în Parlament. Dacă instanța ajunge la această concluzie că ar fi necesar, atunci eventual s-ar putea să fie un apel la Curtea Supremă, poate că rezultatul acolo va fi același sau diferit, însă dacă se ajunge la concluzia că e nevoie de un aviz din partea Parlamentului, atunci uh, ar trebui să existe un vot în ambele camere înainte de a putea notifica declanșarea articolului 50. Acesta e răspunsul. Acum, în ceea ce privește hard, soft, Brexit, unii au spus amestecat, scrambled. Da, și dacă e amestecat, nu mai poți să-l dezamesteci, nu? Bun. George, James, cine mai dorește să răspundă? Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru ocazia pe care mă acordați de a răspunde. Preiau toate comentariile care au fost făcute și sunt destul de încrezătoare că guvernul și procesul de monetizare, ce va este anunțat săptămâna aceasta, la începutul acestei săptămâni, va fi unul satisfăcător. Eu nu fac parte din Partidul Conservator, nu îi reprezint pe ei aici, așa că nu pot să fac comentarii uh, față de cele ce ar putea să facă, să spună primul ministru. Sunt Uh, conștientă de problemele uh, care există în Irlanda de Nord în ceea ce privește acordul de pace, preiau aceste observații și sunt de părere că e vorba de o decizie, amintesc comisiei noastre că e o decizie pe care Regatul Unit, guvernul de acolo a luat-o. Și deși pot să înțeleg că există diferite componente ale Regatului Unit care își pot manifesta dorința, se înțelege acest lucru, poate fi acceptat, dar în același timp e clar că s-ar putea să existe un vot diferit în funcție de diferitele uh, niveluri reprezentate în Parlament și că vor exista și negocieri în numele Regatului Unit să sperăm că vom avea un rezultat pozitiv, că vom avea un clean Brexit, unul între ghilimele curat. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, da, asta demonstrează că discuțiile vor fi dificile și că uh, întotdeauna în Uniunea Europeană am plecat de la ideea că ceea ce aparține uh, competențelor naționale a unui stat membru, atunci nu trebuie să, să ne amestecăm întrebările interne a unui uh, stat membru. E clar că aici e vorba de discuții care vor fie acum lansate și la nivel european și va trebui să ne asigurăm că acestea se desfășoară în așa fel încât să nu ne aflăm într-o situație nefericită cu consecințe nebănuite sau nesăbuite pe viitor. Evident, nimeni nu e convins că lucrurile vor merge ca pe roate și că vor fi discuții foarte simple. Vreau să vă mulțumesc deci pentru discuțiile pe care le-am avut cu ocazia grupurilor de lucru pe care le-am uh, organizat până în prezent. Există și o expertiză care vine din partea Departamentului pentru Politici pentru a putea alimenta dezbaterile noastre în ceea ce vrește diferitele episoade asemănătoare în Brexitului în istoria Uniunii Europene aceste studii sunt deja publicate. L-am rugat pe José să verifice dacă le pot fi trimise individual fiecărui membru în parte, în așa fel încât să le puteți uh, consulta și am avut și contacte cu colegi din partea Departamentului pentru Politici, rugându-i să vină cu informații suplimentare. Acum trebuie să vă spun că uneori e destul de greu, pentru că ne aflăm aici într-o, într-un teritoriu pur și simplu necunoscut și multe lucruri m-au dat bătaie de cap, dureri de cap. Trebuie să fim siguri că Uniunea Europeană este în măsură să facă față acelor specificități interne, teritoriale, uh, Uh, ce ar putea fi declanșate în momentul în care se, s-ar părăsi uh, din partea Regatului Unit Uniunea Europeană. Trebuie să vedem și perspectiva europeană și să ținem seama și de specificități. Odată ce articolul 50 este uh, declanșat, vom avea acces la diferite competențe și expertize din partea Consiliului European, din partea Comisiei, uh, care deocamdată din punct de vedere public nu sunt disponibile, dar există, cu siguranță există muncă ce se desfășoară la acest nivel. Acum, dacă aveți solicitări specifice, concrete, țintite și vreți să le, să le formulați în mod individual ca și membru al Parlamentului pentru a avea anumite studii, cred că există această posibilitate. Uh, noi am mai cerut de mai multe ori uh, acest lucru, însă n-am primit deocamdată niciun fel de informații concrete din partea coordonatorului pentru a ști exact care ar fi expertiza sau care ar fi studiile de care am avea nevoie. Însă, odată ce avem o listă a subiectelor asupra cărora am vrea să obținem informații suplimentare din partea Departamentului pentru Politici, e clar că le vom cere informații și le vom putea dezbate. Spun acest lucru pentru că știu că există deja niște studii făcute de către serviciile juridice care s-au, au fost pregătite înainte de referendum și probabil că vor trebui să fie actualizate, dar uh, cu siguranță vom avea ocazia să organizăm o ședință în camera pentru a dezbate aceste aspecte. E clar că există consecințe uh, la foarte multe niveluri, așa cum spuneau experții care reprezintă instituțiile europene. Și aș vrea să închei acest punct de pe ordinea de zi cu acest comentariu și v-aș propune să trecem acum la punctul 5 de pe ordinea noastră de zi. Pentru asistenți și consilieri politici, o să avem timp pentru solicitarea domnului Ujastovski? Sau vor mai fi în continuare deputați în așa fel încât să putem începe următorul punct de pe ordinea de zi? Bun, punctul 5 de pe ordinea de zi e unul foarte special. Trebuie să luăm o decizie rapid. Am luat o decizie rapid la ședința trecută și președinta este raportor. E vorba de un amendament la propunerea Comisiei de a modifica acordul interinstituțional din decembrie 2013 în ceea ce vrește buge disciplina bugetară, cooperare și gestiune financiară Anumite resurse ale Uniunii Europene din rezerva de criză au, uh, trebuie să fie disponibilizate și s-a făcut o solicitare în acest sens către AFCO. S-ar putea să existe și un proces de discuții trilaterale. Discuțiile sunt în curs și încercăm să vedem care este competența care revine Comisiei pentru bugete. Deocamdată nu avem un rezultat clar și în principiu se va vota la sfârșitul lui octombrie, însă nu știu dacă e chiar și fezabil acest lucru. În ceea ce privește acordul interinstituțional și modificarea acesteia, noi ar trebui ca până la sfârșitul acestui an să ne pronunțăm și în același timp vom modifica și bugetul pentru anul 2017. Deci, din punct de vedere tehnic, cele două proceduri vor fi uh, conectate. În principiu, n-ar trebui să avem dezbateri prea aprofundate în AFCO. Cu toate acestea, socialiștii au un raportor din umbră, însă ne aflăm doar în etapa inițială a întregii proceduri și am speranța că vom reuși să respectăm calendarul. Mai doriți să adăugați ceva? Brevmente. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă spun că ceea ce dezbatem acum e de fapt o propunere de modificare a acordului interinstituțional. Este o propunere logică care se referă la felul în care va trebui să definim mobilizarea anumitor fonduri din rezerva de criză, rezerva europeană de criză. E vorba de, acele, de instrumente care au fost propuse în cadrul codeciziei, în cadrul cadrului, cadrul, în în spiritul cadrului financiar multianual, având în vedere că e vorba de instrumente pentru situații de criză. De fapt, despre ce este vorba? Mai întâi, trebuie să creăm această rezervă și, în același timp, să reglementăm felul în care instituțiile europene vor avea acces la această nouă rezervă de criză. Mobilizarea acestei, acestor fonduri, acestor, acestei rezerve, trebuie să fie supusă spre acord Parlamentului și Consiliului. Acum Comisia examinează și alte alternative. Trebuie să ajungem la un acord interinstituțional, ceea ce înseamnă că dacă nu reușim acest lucru, va fi nevoie de discuții trilaterale. În această etapă inițială a dezbaterilor, acest instrument de flexibilitate, în fond, ceea ce face vine cu un răspuns la o necesitate care există deja. Și trebuie să vedem dacă va trebui să mergem și mai departe decât mecanismul așa cum a fost în inițial prevăzut. Spre exemplu, să vedem care va fi volumul financiar disponibil. După cum puteți observa, există totuși o limită pentru că dotările bugetare care vor fi mobilizate sunt dotări bugetare pentru anul uh, N-2. Deci e o limitare în sensul că revizuirea cadrului financiar multianual trebuie să se facă fără o modificare a pragurilor disponibile. Deci, cu excepția acestui punct care are o latură politică deosebit de importantă, mecanismul ca atare este un mecanism foarte util, foarte necesar pentru a avea mai multă flexibilitate în capacitatea de răspuns a Uniunii Europene în situații de criză. Da, mulțumesc. E clar că răspunsul uh, vine așa ca din partea Comisiei pentru Bugete. Timpul ne presează aici, însă așteptăm ca și Comisia pentru Bugete să finalizeze oficial analiza, după care vom putea continua cu modificarea acestui acord interinstituțional și să sperăm că vom avea un vot pozitiv în plen. Dacă nu sunt alte comentarii din partea grupurilor politice, dacă doriți să numiți uh, raportori din umbră, uh, vă rog, pentru că trebuie să procedăm foarte rapid, acum e momentul, uh, fără de care ulterior nu veți mai avea ocazia să faceți acest lucru pentru a participa la acest exercițiu. Bun. Și acum aș vrea să trec la următorul punct, solicitarea domnului Ujasdovski referitor la o adăugire pe ordinea noastră de zi Colegul nostru pregătește un raport al Comisiei pentru Cultură și Educație referitor la implementarea raportului uh, în ceea ce privește Europa pentru cetățeni. Ar trebui să analizăm amendamentele. Vă rog, domnul Jazdowski, aveți cuvântul. Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie zgłoszone poprawki, nie jest ich... Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru toate amendamentele pe care le-ați prezentat. Nu sunt prea multe, așa că putem să lucrăm în mod eficient. În ceea ce privește propunerile prin, pe care le-ați făcut prin aceste amendamente, aș dori să vă spun că suntem pe deplin de acord cu autorii care au solicitat o mai bună informare uh, referitor la programe. Microfonul a fost întrerupt. Deci, am să repet. Aș dori să vă mulțumesc pentru toate aceste amendamente care au fost înaintate. După cum spuneam, nu erau foarte numeroase, ceea ce ne permite să lucrăm în mod eficient pe acest dosar, pe acest document. Și schematic am să încerc să vă prezint principalele propuneri care au fost cuprinse în aceste 20 și ceva de amendamente se face mai întâi trimitere la felul în care am putea îmbunătăți informarea referitor la programele desfășurate în statele membre, pentru a vedea cum putem face o legătură cu, mai, uh, cu un nivel sporit de participare democratică. Ideea fiind să extindem această muncă cu latura politică înspre cetățeni. Există astfel de amendamente care se referă la articolul 11 din tratat și care tocmai uh, se referă la acest aspect. Eu n-am nimic împotrivă să includem în text uh, cetățenii, regiunile, ca și, ele, ca și actori corresponsabili pentru buna executare a acestor programe desfășurate în statele membre. Dar, în continuare, nu știu prea clar cam cum am putea să sporim uh, cheltuielile pentru aceste programe, fondurile alocate. Nu cred că acest lucru ține de competențele noastre, mai degrabă, nu știu dacă o competență a Comisiei noastre, AFCO. Poate ar fi mai bine ca grupurile politice să găsească o altă cale pentru a introduce aceste amendamente. Pentru că, după cum spuneam, nu e vorba de competențele noastre, așa că am oarecare rezervă față de acest tip de amendamente. Același lucru e valabil și pentru respectarea procedurilor juridice extraordinare. Eu nu cred că este modul cel mai potrivit de a acționa și cred că, ba din potrivă, ne va uh, complica procesul de luare a deciziilor. Sunt de acord că Parlamentul European ar trebui să aibă un rol mai important în ceea ce privește alegerea și uh, definitivarea acestor programe. Eu am menționat de altfel acest lucru, însă în ceea ce privește actele legislative, juridice și anume cum la nivel juridic ar trebui să se desfășoare întreaga procedură, eu cred că asta merge mai departe decât ceea ce doream să spunem noi inițial. Iar în ceea ce privește deschiderea acestor programe către uh, asociații și uh, neguvernamentale care provin din țări ce nu fac parte din Uniunea Europeană, eu am un aviz foarte clar în acest sens. Există amendamente care merg pe, înspre um, această direcție. Eu consider că aceste programe ar trebui să cuprindă mai întâi acele asociații și organizații neguvernamentale ale Uniunii Europene dar că am putea avea și această dorință de colaborare cu alte asociații și organizații care sunt în afara Uniunii Europene. Și astfel am să încerc să găsesc un răspuns și colegilor care, prin amendamentele de compromis, își doresc acest lucru. Dacă nu ar fi posibil, atunci o să trebuiască să votăm individual fiecare din uh, amendamente. Oricum, nu sunt prea numeroase și pentru acele amendamente care sunt amendamente cheie și care au, o, reprezintă o adăugire față de acest text, vreau să le votăm sub formă de amendament de compromis. Nu știu dacă raportorii din umbră sunt aici. Nu. Înțeleg că n-au prea fost controverse între raportorii din umbră și raportori, deci cred că putem fi de acord. Altcineva dorește să ia cuvântul? Dacă nu, îi mulțumesc domnului Uiaștovski și vă amintesc că votul uh, acestui aviz va avea loc pe 8 noiembrie, la următoarea reuniune a AFCO. Acum că am încheiat acest punct, vreau să suspend ședința până la ora 11 când votăm cu privire la um, avertizorii de conștiință. Este un punct important de integritate. Îmi pare rău dacă abia ați venit. La ora 11 reluăm reuniunea și votăm raportul privind um, rolul avertizorilor de integritate. Și acum uh, ședința se suspendă.